autorităților din Libia de a le susține pe proces, în procesul de democratizare a țării. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, vă mulțumesc pentru participarea la dezbatere, iar colegilor mei le spun că am primit șase propuneri de rezoluție, iar aici încheiem dezbaterea. Vom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 Începem cu uh, prima rezoluție privind situația drepturilor omului în Iran, în special execuțiile în masă și decesul recent al bloggerului Satar Beheshti. Șapte grupuri politice au uh, prezentat un text care să uh, înlocuiască propunerile de rezoluție. Nu avem niciun amendament. Trecem la vot. Alinatul 13. S-a deschis votul. Votul s-a închis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 Considerentul 7, doamna de Kaiser are un amendament oral pe care dorește să-l prezinte. Aveți cuvântul, doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Este un amendament uh, tehnic pentru că uh, avem o greșeală în text. Credem că, credeam că domnul Panahi era încă în închisoare. Uh, este acum în cadrul unei proceduri de apel, da, a fost, dar a fost eliberat. De aceea spunem așa. So today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 tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Bun, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum să votăm întreaga propunere de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la următorul punct de pe agenda, de pe agenda de vot, și anume situația din Birmania, șase propuneri de rezoluție care privesc în special continuarea violențelor din statul Rakhine. Mergem și aici la propunerea comună depusă de șase grupuri politice. Nu avem amendamente. Ca urmare, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doamnelor și domnilor, acum votăm șase propuneri de rezoluție privind situația migranților din Libia. Votăm propunerea de rezoluție comună, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Rezoluția a fost adoptată, propunerea de rezoluție a fost adoptată. Doamnelor și domnilor, ajungem acum la sfârșitul voturilor. Am ajuns la sfârșitul voturilor și uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi uh, transmis spre adoptare la începutul următoarei sesiuni plenare. În cazul în cazul în care nu uh, se vor registra niciun fel de observații, rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise